Welcome back for the afternoon session and I would like to start with, with the, the outcome of the court. Bun venit la reuniunea noastră de după masă. Voi începe spunându-vă ce am stabilit la coordonator în această dimineață. Am adoptat agenda pentru 11-12 octombrie, următoarea noastră reuniune. La doi niciun raport sau aviz pe, pe, să vă dau informații. Apoi, recomandări contestate. Compromisurile propuse de mine au fost adoptate pentru trei petiții și anume 0211, 0213, 0243. Și pentru petiția 0249 din 2016, compromisul meu a fost aprobat cu adăugire, cu adăugare și trebuie să trimitem Comisiei Europene pentru informații. În ceea ce privește secțiunea B, ori, ce se afla original pe lista B în iune, câteva au fost închise și știu că e foarte plictisitor, însă trebuie să le citesc. 0812 2011, 0857 2012 și 2214 din 2014. Pe acestea, decizia de a se închide petițiile a fost luată printr-un vot după ce a avut loc un schimb de opinii și rezultatul votului a fost 20 pentru închiderea petiției și 14 pentru menținerea ei deschisă. Și mai departe, am primit noi informații așa că următoarele petiții rămân deschise pentru că am primit informații despre acestea abia ieri și anume petiția 0355 din 2010 și 1342 din 2011. Petițiile de pe lista B din iulie, pentru care s-a, pro- propus o continuare, următoarele vor rămâne deschise și acțiuni specifice vor fi făcute în legătură cu petițiile 0254, 02068, 0177, 0199, 0461 și 0804. Petiția 0674 va fi închisă după ce se va trimite o scrisoare Comisiei Agri, vom face acest lucru și apoi vom închide petiția. Trei petiții, 10165, 2299, 0549 au fost închise. La 5, calendarul pentru această comisie în 2017, anul viitor, Calendarul a fost adoptat la 6. Principiul în ceea ce privește participarea altor persoane decât petiționarii și cei care reprezintă autoritățile publice în examinarea petițiilor. Aici am avut un schimb de păreri și am căzut de acord să fie respectate liniile directoare în acest subiect. Și anume, înainte de a invita alte părți interesate, ar trebui să existe un acord între coordonatori. La 7, planificarea primei jumătăți anului 2017, audierile publice și delegațiile. Grupurile au fost invitate să își coordoneze propunerile între diferitele grupuri pentru diferitele tipuri de vizite și audieri din primul semestru din anul 2017, astfel încât la data de 11 octombrie să se iau decizie de maxim două vizite și două audieri. La 8, și anume următoarea vizită planificată pentru Slovacia, acum în data de 22-23 septembrie, apoi Italia din 2 în 4 noiembrie. Coordonatorii au fost de acord cu programul și cu lista participanților pentru vizita în Slovacia și și proiectul de vizită pentru Taranto în Italia. La 9 programul actualizat pentru audieri în ceea ce privește obstacole în fața mobilității cetățenilor și pe piața internă, cum a fost prezentat de petiționari în Parlamentul European, coordonatorii au fost de acord cu programul actualizat pentru audiere și la 10 energia solară, continuarea discuției petițiilor pe energie solară și sunt multe astfel de petiții. Aici am decis să avem o rezoluție scurtă pe subiect și un proiect de rezoluție va fi prezentat la reuniunea din noiembrie, astfel încât să putem să adoptăm textul în comisie în ianuarie 2017. 11 petițiile în ceea ce privește referendumul din Regatul Unit și subiecte legate. Le-am spus coordonatorilor care e situația actuală în ceea ce privește petiția în legătură cu referendumul. 12. Revizuirea la jumătatea mandatului a programului de cercetare al Departamentului Politic C. Coordonatorii au ținut cont de documentul care a fost redactat. 13. Revizuirea regulamentului de procedură. Coordonatorii au fost de acord să depună împreună documente la raportul Corbett în ceea, Corbett în ceea ce privește regulamentul de procedură. Decizia s-a luat în acord de plin. Apoi, puncte pentru informare. Coordonatorii au luat la cunoștință aceste puncte și cu asta am încheiat ce s-a discutat la reuniunea coordonatorilor iar acum îi dau cuvântul domnului Marias pentru o declarație foarte scurtă. Cât de scurt înseamnă scurt? Trei minute? Bine. Είπα και κατά την Spuneam și înainte, la discuția pe care am avut-o la coordonatori, deciziile care s-au luat aici au fost să respingem proiectul pe care l-am prezentat la 27 mai și anume să lăsăm deschisă petiția în ceea ce privește rezistența națională în uh, războiul german și plățile făcute după război. Din punct de vedere juridic, nu se poate acționa așa. Poate vă mai amintiți de această petiție. O Aveam în octombrie anul trecut. Deși a existat un raport din partea serviciilor juridice ale Parlamentului, eu totuși m-am implicat și coordonatorii au fost de acord să accepte această petiție, să o mențină deschisă și atunci ne-am adresat guvernelor uh, grecești și germane și Comisia considera că ar fi un subiect bilateral și că nu poate fi tratat la nivel UE. De aceea ni s-a cerut să nu avem o poziție. Și, bun, s-au spălat pe mâini, pur și simplu. Dar, cum am spus și astăzi, există o legătură directă cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană e legată prin deciziile luate de la conferința de pace din anul 46, conferința de la Paris în ceea ce privește consecințele războiului și există o legătură directă cu aceasta, pentru că bineînțeles, e ceva ce poate schimba situația economică a unei țări și atunci are direct de-a face cu economiile europene. Grecia și Germania nu au semnat împreună un acord de pace. și cred că această petiție ar fi trebuit să fie menținută deschisă. Le mulțumesc colegilor care au fost alături de mine, am primit 14 voturi, însă acum s-a decis închiderea acestei petiții. Și e ceva ce a făcut mare vâlvă în Grecia. Și în această dimineață am primit astfel de informații. Lumea e foarte dezamăgită, mai ales cei care credeau că probabil se va putea face la ceva la nivel european. Două lucruri importante. Cum spuneam și înainte, voi mai face încă o petiție, eu personal, și în al doilea rând v-aș ruga ca această procedură să fie urgentată, astfel încât să putem relua această temă cu noi argumente. Și dacă se respinge această cerere, atunci mă voi îndrepta spre Curtea de Justiție și voi spune că a fost încălcat uh, regulamentul de procedură. Această decizie, care a fost luată de coordonatori cu majoritate, de PP, socialiști și liberali mai exact, da, acest fapt este clar, Am fost de acord și cu guvernul elen, ca să spunem așa. Pentru că, da, ei au spus că ar trebui să fie răsplătiți despăgubiri din partea Germaniei, însă la 27 iunie Parlamentul a fost informat, însă nu s-a făcut nimic. Apoi ieri, guvernul grecesc ieri, puțin înainte de 10, seara trecută, au avut niște rezultate primite în greacă, după depășirea termenului. Pentru că știm, luni a expirat acest termen. Eu lunea trecută prezentasem noi informații. E clar că nu exista suficient sprijin pentru această abordare și atunci din nou alte forțe politice au reușit să se impună. Noi ne dorim ca această petiție să rămână deschisă și ne dorim să trimitem o scrisoare Greciei și Germaniei, pentru că acestea trebuie să ia și ele poziție și în același timp și poziția trebuie să, Comisia trebuie să ia o poziție. Să vedem care sunt obligațiile Uniunii Europene din tratatul din, din 46. De unde știm cum va reacționa Germania sau ce se va întâmpla în continuare? Nu trebuie să acceptăm această situație, doamnă președinte, și vreau să fie menționate toate acestea în procesul verbal. Și nu sunt de acord cu decizia care a fost luată. Vă mulțumesc. Nu am vrut să redeschid această dezbatere. pentru că am avut o decizie a coordonatorilor să închidem petiția după un vot care s-a derulat în conformitate cu regulamentul de procedură. Așa că nu văd de ce ar trebui să redeschidem acest punct acum. Și mă uit la dumneavoastră, colegii mei, e necesar să redeschidem acest subiect acum când coordonatorii au votat. Prin intermediul votului au decis să închidă această petiție. Doamnă Sakuraf, pe scurt, vă rog. Mulțumesc, mă, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, dar eu cred că într-adevăr e un subiect foarte important pentru noi toți și pe scurt am vrut să spun următoarele. Un minut. Vă mulțumesc și mă adresez dumneavoastră și stimatului meu coleg. Au fost aduse azi informații diferite și au de-a face cu ceva ce ne arată cât de important e acest subiect. Vorbim de abuzuri foarte grave împotriva omenirii și împotriva poporului grec. Sunt lucruri pe care nu le putem trece cu vederea. Despre asta vorbim acum. Și dacă se încearcă acum să se îngroape această situație, atunci uh, nu ținem cont de ce ne interesează pe noi în Uniunea Europeană, de valori, afectăm istoria și adâncim rănile care există deja în popoarele noastre ca și consecința al celui de-al doilea război mondial. E istorie și dacă nu reușim să îndreptăm lucrurile, rănile acestea nu se vor deschide niciodată. Și de aceea ar fi bine ca această petiție să rămână deschisă și să vedem ce fel de valori are Europa modernă, ce fel de valori au populațiile moderne pentru că vorbim de vin aici și de lucruri care nu trebuie să se mai întâmple niciodată. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Cuneva! ευχαριστώ και εγώ. Ε, επίσης και εγώ θέλω να μην κλείσει αυτό το θέμα. Πρέπει να... Mulțumesc. Nici eu nu aș vrea să se închidă acest dosar, trebuie să rămână deschis și va trebui să vorbim între noi. Noi, din partea Siriza și membrii GUE, considerăm că această chestiune trebuie să fie dezbătută la Comisia PETI. Comisia PETI a fost sesizată de către cetățenii europeni de mai multe organizații, tocmai pentru a dezbate asupra crimelor de război săvârșite de nemți în timpul de celui de-al doilea război mondial în, în Grecia. Și a existat și o rezoluție din partea Parlamentului Elen pe această chestiune. Este o temă de importanță istorică care trebuie să fie dezbătută la Comisia PETI. Președintele Parlamentului Elen a transmis deja concluziile aferente întâlnirii multipartite din Grecia. Aceste concluzii au fost trimise deja aici și, uh, practic, se uh, cere repararea daunelor din timpul războiului. Și așa cum spunea domnul Tsipras, noi dorim să se țină cont de această rană deschisă care este urmarea unei uh, povești dureroase. Mulțumesc! Da, președinte, aș vrea să fac câteva clarificări. Și v-aș atrage atenția, în primul rând, asupra faptului că la momentul acesta, aceasta nu are de-a face cu eligibilitatea sau nu a acestei petiții. Este vorba de o decizie legată de închiderea sau rămânerea deschisă a acestei petiții după ce Comisia Europeană a dat răspunsul. Despre asta este vorba și v-aș atrage atenția asupra documentului care a fost prezentat, documentul neoficial din ianuarie 2015, prezentat de serviciile juridice ale Parlamentului și vă citez din acesta. Reparațiile pentru daunele care au fost uh, cauzate în cel de-al doilea război mondial nu pot avea legătură cu niciuna din prevederile tratatelor. Astfel de chestiuni nu țin de competența UE, așa cum se arată în articolul 2, 26 uh, din tratate și nu pot fi considerate ca fiind obiective ale Uniunii, așa cum sunt descrise în articolul 3 din tratatul UE. Nici una din instituțiile UE nu a fost implicată niciodată în niciun fel de activitate care să fie avut uh, legătură cu ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial. De aceea, concluzia ar trebui să fie următoarea. Grecia, toate aceste uh, chestiuni, aceste cereri sau reclamații între Germania și Grecia țin doar de relațiile bilaterale între aceste două țări. Și trebuie să fie rezolvate în conformitate cu regulile internaționale ale dreptului internațional. De aceea, toată această chestiune este în afara domeniului de aplicare a legislației comunitare. Am încheiat citatul din documentul prezentat de serviciile juridice. Bineînțeles că există întotdeauna posibilitatea de a transforma această comisie într-un fel de instanță. Și am putea ajunge până în fața instanței dacă dorim. Și pentru orice petiționar de altfel, pot să vă spun că dacă considerați că aveți dreptul, dacă petiția nu a fost tratată așa cum ați fi dorit, atunci puteți să mergeți mai departe în instanță. Și asta spun și referitor la această petiție. Dincolo de formalități însă, aș vrea să vă spun că eu una consider că noi toți cei prezenți aici simțim compasiune și înțelegem foarte bine suferința poporului elen. Pot să spun că mă afectează foarte mult atunci când uh, văd cum poporul elen suferă chiar și în ziua de astăzi. Cu toate acestea, trebuie să respectăm principiile și competențele așa cum sunt definite și vorbesc acum în numele instituției pe care o reprezentăm. Pentru că nu s-a făcut niciodată ceva de acest gen la nivelul unei instituții europene, deci aceasta ar reprezenta uh, un, o noutate din punct de vedere politic și nu este cazul. Trebuie să reacționăm în conformitate cu tratatele și în conformitate cu cadrul pe care acestea îl stabilesc. Domnule Marias, sper să înțelegeți că toată lumea nu-și dorește decât uh, binele pentru poporul elen și toată lumea își dorește ca Grecia să aibă numai rezultate bune pe viitor. Și aici aș dori să încheiem dezbaterea și acest punct și să trecem la următorul punct, respectiv 11, de pe ordinea de zi, raportul referitor la anualul raport al activităților Ombudsmenului European pe 2015. Cred că este un punct foarte important. Domnul Maria s-a fost numit raportor la întâlnirea coordonatorilor din martie 2016 și acum ne va prezenta raportul său. Vă dau cuvântul la acest punct, vă rog. Da, doamnă președintă. Cinci minute aveți la dispoziție. Mulțumesc. Dragi colegi, doamna președintă, am să vă prezint raportul meu referitor la activitățile Ombudsmanului European. Ceea ce este important este să vedem cum poate funcționa o instituție precum cea a Ombudsmanului European. E vorba de instituții non-legislative, cum ar fi, de exemplu, Comisia Parlamentară de Petiții, care are, uh, sau Ombudsmanul European, care au posibilitatea de a face anchete pe anumite cazuri, bineînțeles respectând propriul lor mandat, dar fără să aibă niciun fel de orientare politică. Doamna președintă, dacă îmi permiteți, așa cum ați citat mai devreme decizia sau avizul serviciului juridic, ultimele dumneavoastră cuvinte au arătat practic că era vorba de o declarație politică. Dumneavoastră ați spus că Comisia Europeană nu poate să facă acest pas în încheierea acelui citat. Eu nu cred că este posibil. Putem construi drumuri noi și salut de asemenea faptul că am uh, văzut cum în activitatea Ombudsmanului European, de fapt o instituție care este reprezentată de o femeie, deci în acest caz, activitatea ombudsmanului este marcată de un spirit de deschidere uh, cu totul diferite de ce s-a întâmplat în timpul mandatului Barroso. Acele așa numite uși turnante, revolving doors, pentru uh, persoane care se aflau la nivelul comisiei, domnul Barroso în acest caz, și care după aceea acceptă altfel de posturi. Nu ne putem imagina, practic, un comisar european care să accepte după aceea un contract în sectorul privat. Aștept să aud și comentariile colegilor mei, bineînțeles, pentru a ajunge la un aviz redactat în mod colectiv și pentru a îmbunătăți textul meu. Aștept de asemenea să se prezinte și amendamente în acest sens, însă pot să vă spun încă de la început că această instituție a Ombudsmanului European ne dovedește că putem merge mai departe mai departe decât am prevăzut inițial. Este vorba aici de o chestiune de transparență, în primul rând. Ce se va întâmpla pe viitor cu funcționarea Uniunii Europene și a Comisiei? A existat transparență în ceea ce privește TTIP-ul? Cum putem spune că avem încredere în procesul de negociere? Ei bine, în acest raport se va vorbi foarte concret despre astfel de aspecte, pentru că întrebarea care se pune este, de exemplu, următoarea. Ce se întâmplă cu funcționarea BCE-ului? E nevoie de mai multă transparență în activitatea sa? Există conflicte de interese? BCE-ul Uh, este doar o instituție monetară, însă în același timp este și membru al Troicii și uh, are calitatea de uh, instituție care împrumută bani pentru anumite state membre. Deci, iată o serie de întrebări foarte interesante. Sau care este rolul Comisiei Europene în cadrul memorandumurilor de înțelegere, de susținere pentru statele membre? Există oare conflict de interese în ceea ce privește rolul Comisiei? Iată, uh, la fel de multe întrebări foarte interesante. Uh, am avut și rapoarte uh, anterioare, raportul Valesa și ne asumăm practic concluziile rapoartelor anterioare, concluziile colegilor noștri, însă în același timp ținem cont și de noile provocări existente. Ce s-a întâmplat, de exemplu, cu inițiativa cetățenească ce s-a întâmplat cu inițiativa pentru apă, care a dispărut, care sunt condițiile care se aplică pentru toate aceste proiecte. Cred că este momentul potrivit pentru a avea un astfel de raport și aștept și comentariile colegilor. Nu voi termina cu cele 5 minute pe care le avem, aveam la dispoziție. Sper ca și colegii să intervină și după aceea voi încerca să revin pentru a trage concluziile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Marias! Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Pitera, vă rog. Dziękuję, pani przewodnicząca. <clears throat> Jak wiemy ze sprawozdania... Mulțumesc, doamna președintă. După cum știm cu toții, Ombudsmanul European, prin activitățile sale, se centrează în special pe problema transparenței și alte aspecte conexe. Aș uh, vrea să prezint câteva concluzii de care ar trebui să ținem cont în acest text și vorbesc acum uh, în numele uh, Uh, propriu pentru că am experiență de ambele părți. Ceva timp am fost uh, lider al Departamentului pentru Transparență din Polonia și acesta se ocupa și de accesul și transparența în ceea ce privește accesul la documente, Guvernul în Polonia a introdus o legislație nouă în acest domeniu și în această calitate am analizat jurisprudența existentă și am lucrat și în cadrul guvernului Tusk, pe vremea când era prim-ministru acesta. Deci am și experiența la nivel guvernamental. Iată ce pot să spun. Toate aceste chestiuni legate de transparență prezintă mai multe aspecte și am să vă dau câteva exemple în special atunci când e vorba de domeniul public și măsura în care acesta poate da dovadă de deschidere sau nu. De exemplu, ce se întâmplă cu negocierile pentru acorduri internaționale? E greu de imaginat că Uniunea Europeană poate să publice, să facă publică poziția de negociere înainte de începerea negocierilor, pentru că e clar că o astfel de informare publică ar duce la o vulnerabilizare a propriei sale poziții. O a doua situație ar fi cea de conflict, de exemplu, pentru că ar fi greu de imaginat într-o astfel de uh, situație că uh, poziția ar, fi, ar putea fi cuno- făcută cunoscută public înainte de a începe procesul propriu-zis. Știu că raportorul dorește să se centreze pe tema transparenței și a, a accesului la documente, la informații, însă întrebarea pe care aș pune eu, ce se întâmplă cu limitele față de această transparență? Pentru că nu ne putem permite să avem o transparență fără limite. Dacă ne-am uitat doar la partea teoretică, da, dar dacă analizăm și partea practică, trebuie să vedem care sunt interesele politice ale Uniunii și să le asigurăm. să vedem ce se întâmplă, de exemplu, cu uh, statele membre atunci când se iau acțiuni de remediere, de exemplu, față de anumite state membre. Există oare interes în astfel de cazuri să se dezvăluie toate informațiile existente? Și ce se întâmplă în cazurile de uși turnante? Sau ce s-a întâmplat cu cazul Barroso? Oare totul s-a făcut uh, în mod voit, dezvăluirea informațiilor sau nu? Dacă dorim să utilizăm, să cităm de fiecare dată acest exemplu, practic nu facem decât să arătăm cu degetul, decât să rezolvăm uh, această problemă atât de spinoasă a ușilor turnante. Deci, întrebarea noastră este următoarea. Dorim doar să acuzăm sau dorim să găsim o soluție? Și cred că documentul pe care îl redactăm aici trebuie să descrie foarte bine uh, fenomenele existente și să ofere și soluții posibile. Mulțumesc! Mulțumesc, Jude, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, raportorul din umbră, uh, doamna Dalin, a putut să vină și iată ce vă transmite. În primul rând vreau să-l felicite pe raportor pentru acest document care prezintă elementele cruciale în activitatea Ombudsmanului European pe 2015. Așteaptă să coopereze cu raportorii din umbră în cadrul negocierilor. Miriam dorește să sublinieze importanța activităților ombudsmenului, în special în ceea ce privește transparența și drepturile fundamentale. Inițiativa ombudsmanului în ceea ce privește drepturile fundamentale, de exemplu față de fondurile de coeziune. Ancheta aceasta a arătat cazurile în care fondurile de coeziune erau utilizate pentru a instituționaliza uh, situația copiilor și a persoanelor cu dizabilități. În astfel de cazuri, ombudsmanul a oferit voce celor care deseori sunt neauziți. Și iată, sunt eforturi mici care schimbă foarte mult viața cetățenilor de zi cu zi. De aceea o felicităm pentru eforturile sale. Doamna Dali consideră de asemenea că ombudsmanul îi protejează și pe turnători, pe cei care dezvăluie informații interne. Prin uh, anchetele realizate, ombudsmenul a arătat că șapte din nouă instituții care au fost anchetate nu respectă obligațiile din ianuarie 2014 în ceea ce privește regulile referitoare la turnători. Una dintre instituțiile care nu respectă aceste obligații este tocmai Parlamentul European. Și cred că acest lucru ar trebui să fie subliniat în raport, pentru a arăta că comisia noastră lucrează pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Teric Abras, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, raportul de astăzi este unul foarte bun și de aceea putem să îl felicităm pe raportor. Acum, în ceea ce privește transparența, Regretăm faptul că s-a instituționalizat uh, practica uh, camerelor închise în care ai acces la documente, ca în cazul TTIP-ului sau OMG-urilor. Și aceasta pentru a ascunde cât mai mult uh, informațiile existente, chiar și față de deputați. Un al treilea comentariu. Cred că important este nu să informăm cetățenii în legătură cu articolul 51 din Carta Drepturilor Fundamentale, ci obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a-l interpreta acest articol într-un mod mai puțin restrictiv. Am avut chiar o audiere în luna martie la PETI pe această temă. Obiectivul final al acestei noi interpretări ar fi pur și simplu eliminarea completă a acestui articol 51. Și acum, referitor la ușile turnante. Ar trebui să ne asigurăm că nu există conflicte de interese. Pentru că nu putem accepta situația ca cineva uh, să facă o greșeală și după aceea să îi pară rău. Cred că această etapă a părerilor de rău ar trebui pur și simplu să fie evitată, pentru că nu este suficientă. Dacă nu există greșeală sau păcat, atunci nu mai e nevoie să-și cer scuze și ar trebui să ne referim și la codul de conduită al Comisiei și să revizuim toate condurile de conduită din Uniunea Europeană. În acest context, cred că ar trebui să fie obligatoriu codul comportamentului administrativ corect, care are o legătură directă cu activitatea ombudsmanului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Telica. Telicabras, doamna Eleonora. Mulțumesc, doamna președinte. Eu îi mulțumesc uh, colegului Marias pentru elaborarea textului pe care ne-l propune, care, din punctul meu de vedere, abordează principalele teme um, de care s-a ocupat mediatorul european și merge și mai departe, acolo unde contează. Așa cum spunea câteva clipe mai devreme colegul, acțiunea legislativă și politică ar trebui să se bazeze pe toate aceste uh, statistici. Trăim acum un moment istoric în care uh, sunt uh, credibilitatea Uniunii Europene uh, se află în joc și sper să putem să um, ajungem la o înțelegere în ce privește principiul ușilor turnante. Este un uh, mesaj deosebit de important, pentru că ar fi foarte important să includem unul dintre cazurile în care au fost implicate instituțiile europene cel mai răsunător din ultima vreme și anume cazul Barroso. Pentru că, din păcate, asemenea practici uh, încă există și vor mai exista în cadrul instituțiilor. De asemenea, este fundamental să vorbim despre deficitul de transparență, pentru că în Europa, în instituțiile europene, avem un adevărat deficit de transparență și îl constatăm uh, pe mai multe planuri de care s-a ocupat mediatorul european, dar și pe uh, alte planuri, uh, folosirea fondurilor europene, de exemplu, sau marile proiecte de infrastructură finanțate pe teritoriul UE, uh, mai ales acele proiecte cu un caracter transfrontalier, pentru care avem practic uh, acces zero pentru cetățeni. Și nici măcar uh, reprezentanții aleși ai cetățenilor nu au acces la detaliile care privesc aceste mari proiecte. Este motivul pentru care spun că trebuie să facem ceva pentru a repara acest deficit de transparență. O altă temă importantă și constantă este uh, cea a uh, presiunilor pe care le exercitează grupurile de lobby și mm, reprezentanții anumitor interese industriale. Și să nu uităm că faimosul registru al transparenței încă nu a devenit realitate. Prin urmare, munca doamnei mediatori rămâne foarte importantă în acest sens și trebuie să o sprijinim uh, și pe viitor. Thank you very much. That concludes my Mulțumesc. S-a încheiat aici lista vorbitorilor și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că termenul pentru depunerea amendamentelor este 26 septembrie la orele 18. Do you want to take the floor again, Mr. Marias? Domnule Marias, mai doreați să luați cuvântul încă o dată? Mulțumesc. Vreau să mulțumesc colegilor care au luat cuvântul și care au formulat observații care îmi vor permite să-mi îmbunătățesc raportul. Am să țin cont de cele spuse de dumnealor pentru că îmi doresc să fie un raport care să se bucure de consens. Vreau să răspund ce a spus colegul de la PPE. Atunci când cere mai multă transparență, ca de exemplu negocierile TTIP, ne gândim la uh, deputații înșiși, pentru că atunci când poziția UE este gata și se află pe masa negocierilor, uh, partenerii americani cunosc poziția aceasta și noi, deputații europeni, ne-am dorit să cunoaștem care este poziția UE. Deci, din punctul meu de vedere, aici um, problema are dimensiuni uh, nemai întâlnite și de aceea ne dorim să se schimbe parametrii acestor negocieri. Știți că în timpul discuțiilor de la TTIP nu ai voie să iei notițe Colegule, stimate coleg uh, Vales, atunci când mm, ești prezent în sală și asisti la negocierile TTIP, nu ai voie să iei notițe. Este ca și cum toată lumea are memorie de elefant și poate să țină minte totul pe de rost. Stimate coleg Valesa, vreau să vă spun că în Valesa nu există uh, vreo limită pentru um, membrii Congresului American și pentru senatori americani. Până și asistenții au dreptul să asiste la aceste negocieri și pot să ia câte notițe doresc. Putem să mai discutăm mult timp despre aceste subiecte. Noi vorbim despre transparență vis-a-vis -vis de documente care ar trebui să fie comunicate Parlamentului European pentru că este reprezentantul puterii legislative. În rest, sunt de acord cu observațiile dumneavoastră și sunt convins că vom reuși să ajungem la o înțelegere. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trecem acum la punctul 12, aviz în ce privește situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 și mă bucur să dau cuvântul doamnei raportor Jude Curtin Darling. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să încep prin a-mi cere scuze pentru că trebuie să plec la orele 16 din cauza că trebuie să respect uh, orarul prevăzut pentru călătoria mea și îmi cer scuze anticipat față de colegi. Am scris acest aviz destinat Comisiei Libe uh, uh, despre situația drepturilor omului um, în Uniunea Europeană în 2015. Când vorbim despre drepturile fundamentale, E foarte greu să te concentrezi în doar câteva rânduri, pentru că foarte multe lucruri ar trebui spuse și mm, evidențiate și s-au întâmplat atât de multe lucruri anul trecut. Prin urmare, am încercat să mă concentrez uh, asupra uh, um, solicitărilor cetățenilor uh, care au parvenit Comisiei PETI pe această temă a drepturilor fundamentale deoarece consider că este datoria noastră să fim purtătorii de cuvânt ai cetățenilor care se adresează comisiei noastre. M-am bazat așadar pe acele petiții pe care le-am primit în anul 2015 și am încercat să fac o sinteză a acestor petiții ca să am uh, o listă cu câteva subiecte uh, principale. Am primit foarte multe petiții referitoare la uh, drepturile fundamentale. Cam 100 dintre ele uh, menționau clar uh, încălcarea drepturilor fundamentale, dar chiar și când analizez alte petiții, și acolo, în mod indirect, uh, se uh, încalcă drepturile fundamentale sau se vorbește despre această încălcare. Avem un evantai larg de chestiuni un exemplu că, indiferent de uh, locul din care provin cetățenii, din ce colț al Europei provin ei, peste tot uh, sunt uh, probleme cu uh, drepturile fundamentale. Din păcate, însă, mulți cetățeni se așteaptă de la noi să facem lucruri pentru care nu avem competență. Există această prăpastie, ca să spun așa, între drepturile fundamentale care sunt scrise pe hârtie și par a fi foarte clare și felul în care ele chiar pot fi respectate în practică. În această privință rămân multe de făcut în Uniunea Europeană ca să explicăm cetățenilor ce anume este posibil la nivel european la capitolul uh, respectarea drepturilor fundamentale și care sunt acțiunile pe care le pot întreprinde pe plan intern, pe plan național. Am insistat mult în prima parte a vizului pe legătura cu articolul 51. Am avut de altfel o audiere foarte interesantă pe această temă, cred că era anul acesta și a fost organizată la Comisia Libe împreună cu Comisia AFCO Și chiar dacă uh, poate nu ne încadram din punctul de vedere al calendarului, eu am ținut să menționez chiar și întreagăt concluziile acelei audieri, pentru că se spune foarte clar că acest articol poate să fie foarte util pentru a uh, soluționa anumite cazuri, ca de exemplu drepturile azilanților în legăturile lor uh, cu Frontex sau problemele legate de regulile de TVA pe piața internă și așa mai departe. Dar încă o dată există această uh, discrepanță între drepturile fundamentale și punerea lor uh, concretă în aplicare. Așa se întâmplă și cu drepturile copiilor, și cu protecția mediului, și cu serviciile de um, îngrijiri, și cu prețul uh, utilităților, mai ales uh, curentul și gazul. Tocmai această discrepanță, această prăpastie este abordată în avizul nostru. Am mai încercat de asemenea să încurajăm, și Parlamentul ar trebui să o facă des, să încurajăm pe cetățeni să caute întotdeauna Uh, soluții pe plan național. Pentru că există comisii de petiții naționale, există mediatori național și deseori problemele cetățenilor de fapt țin de competențele naționale, nu europene. Noi vrem să acționăm în spiritul Cartei Drepturilor Fundamentale, chiar dacă uh, nu um, există um, o obligativitate juridică care emană Uh, din existența acestei carte. Există și subiecte foarte sensibile, unde există grupuri de petiționari, uh, de exemplu, drepturile oamenilor cu dizabilități, am avut mai multe petiții în acest sens, sau dreptul la libertate de mișcare în Uniunea Europeană, drepturile civile, de exemplu, dreptul la vot, întrebări legate de drepturile la vot. E clar că s-a întâmplat acest lucru în contextul Brexit și am avut petiții în 2015 despre dreptul de a vota la un referendum organizat într-o țară uh, uh, europeană, nu numai în Regatul Unit. Toate acele chestiuni pe care le-am evocat și cu domnul comisar Timmermans drepturile um, persoanelor care sunt gay, lesbiene, transexuale și așa mai departe și care încă suferă de discriminări um, um, pe teritoriul Europei, drepturile copiilor în Europeană, mai ales uh, uh, toate aceste cazuri de uh, acordare a custodiei copiilor în cazul căsătoriilor mixte și în ceea ce privește drepturile uh, asilanților și emigranților prezentă în Europa și aici am primit mai multe petiții. Cum vă spuneam, acesta este proiectul meu de aviz. Uh, aștept să discut cu raportorii din umbră și cu alți colegi, astfel încât să fim siguri că chiar vorbim în numele cetățenilor uh, europeni care se adresează Comisiei de Petiții și să se reflecte acest lucru și la Comisia Libe. Mulțumesc, Jude. Acum am pe doamna Zdanoca, care dorește să ia cuvântul. Da. Vă mulțumesc. Vreau mai întâi să o felicit pe doamna Kirsten Darling pentru propunerea pe care a formulat-o. Aș dori să pun o întrebare apropo de nevoia de a promova uh, în rândul populației uh, articolul 51, deci să fie mai bine difuzată informația despre articolul 51. Dar, din păcate, din cauza articolului 51, Carta Drepturilor Fundamentale nu are forța care ar trebui să o aibă. Da, cred că ați prezentat problema articolului 51 într-o manieră cam sofisticată. Eu nu sunt de acord cu tot ce ați spus dumneavoastră. Este bine însă că ați menționat mai multe dificultăți uh, care reies din petițiile pe care le-am primit. Însă am fost și eu prezentă uh, când s-a făcut vizita la Londra pe tema uh, drepturilor copiilor și am, îmi doresc să depun uh, niște amendamente, mai ales la punctul 8 din proiectul dumneavoastră de aviz. Acolo unde se vorbește despre uh, uh, problema copiilor răpiți. Deci nu e vorba numai despre adopțiile internaționale, dar și de uh, Uh, părinții care pleacă cu un copil fără acordul celuilalt părinte. Și nu sunt singurele probleme. Avem de asemenea și uh, problema uh, cetățenilor din țări terțe care uh, au dreptul de ședere legală pe teritoriul UE și um, pot să intre în uh, conflicte cu partenerii și apoi să fie copiii la, um, la mijloc, deci nu e numai cu uh, parteneri uh, de origine europeană. Mulțumesc, domnule Marias. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportor. Sunt de acord cu majoritatea celor spuse și exprimate în proiectul de aviz, cred însă că există posibilitatea de a îmbunătăți anumite aspecte și vom depune amendamente. Știu că nu avem mult timp la dispoziție, dar uh, închei anunțându-vă că voi depune amendamente. Mulțumesc, Pal. Ah, scuze, îmi cer scuze, domnul Terica Bras mai întâi. Da. Thank you. Uh, well, uh, thank you to... Mulțumesc. Le mulțum îi mulțumesc colegei mele pentru că se ocupă de o muncă atât de dificilă, pentru că trebuie să acopere atât de multe puncte. Însă trebuie să spun ceva și vă voi explica ce. Cred că acestui aviz îi lipsește o menționare a drepturilor femeilor femeile care nu sunt tratate în mod egal în educație, pe piața muncii și așa mai departe. Nu sunt tratate în mod egal cu bărbații și care au de suferit, suferă de agresiuni psihologice și fizice, de multe ori în maniere brutale și chiar mortale discriminarea, brălele, tratamente, agresiunea. Acestea de multe ori nu ajung în comisia noastră, pentru că se produc și se reproduc asemenea evenimente la nivel individual, însă ele merită să fie menționate și condamnate de comisia noastră, cred eu. Și asta într-un mod foarte direct. Comentariul meu legat de articolul 51 din cartă se include și el aici, dar nu voi repeta ce spusesem înainte. Încălcarea. Un drept fundamental cum ne arată cazurile văzute, nu e întotdeauna produs, ci, e, ci ia ființă și contextual. Prin diferitele elemente de mediu intră aici și investițiile, încrederea oamenilor, care câteodată sunt frustrați. Există și lucruri mai subtile, dacă îmi permiteți, mai aspecte invizibile, care ar trebui să fie și ele colectate și menționate, pentru că se află în spatele multora dintre petițiile care ajung la noi. O parte din aceste Aspecte invizibile, dar importante, sunt dreptul la liberă informație, rasismul, cenzura, abuzul de putere, printre altele. Pentru a completa avizul nostru, cred că ne-ar ajuta și, comis- și serviciile juridice cărora ne vom adresa. Ne aflăm pe o linie similară, avem probleme și interese comune. Mulțumesc foarte mult! Și acum pal în final. Mulțumesc, Cecilia. Doamna Mețola e responsabilă pe acest dosar din partea PP, însă nu a putut să vină la această reuniune pentru că are alte angajamente. Însă am aici intervenția ei sub formă scrisă și vă voi spune următoarele. Grupul nostru salută acest proiect de raport. PP-ul are îngrijorări pe anumite părți ale textului, mai ales unde se menționează Frontex. Textul agri pe Frontex ar trebui să fie cât mai apropiat de textul care este inclus în raportul Peti Libe cu privire la, la ombudsmanul european, care a fost sprijinit de majoritatea grupului în comisii și în sesiunea plenară. Doamna Mețola va depune și amendamente astfel încât aceast, acest aviz să fie mai bine legat de Carta Drepturilor Fundamentale. Apoi, doamna Mețola și-ar dori să mai vadă și alte drepturi fundamentale incluse în acest aviz, mai ales dreptul fundamental la uh, protecția mediului. Atât. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamna Sevi. Vă mulțumesc foarte mult și eu vreau să o felicit pe doamna raportor pentru munca făcută. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Eu aș avea un comentariu legat de ceva ce ar putea să fie inclus pentru a reflecta situația la care face trimitere raportarea în aliniatul 1. Care sunt așteptările cetățenilor când vine vorba de protecția drepturilor fundamentale, dacă acestea le sunt încălcate în picioare în mod constant? Și există o dezamăgire care vine din trei motive. Aplicarea cinică la nivel european și internațional a măsurilor de austeritate pentru că austeritate, măsurile de austeritate sunt văzute ca soluție, chiar și în cele mai dramatice situații. Încă de la începutul crizei am văzut că astfel s-au întâmplat lucrurile peste tot că accentul se punea pe austeritate, cu toate că creștea foarte mult sărăcia și creștea șomajul într-un mod foarte grav, mai ales în rândul tinerilor. Din aceste motive, eu cred că trebuie să ne recentrăm în acest punct sub formă de amendamente, astfel încât să ne asigurăm că la nivel politic putem să vorbim și mai tare și să ne facem auziți. Avem nevoie de un sentiment al responsabilității față de concetățenii noștri și pentru acestea trebuie să, pentru acestea trebuie să ne organizăm. Acestea sunt amendamentele pe care le voi propune eu asta probabil mai putem să evidențiem și alte părți uh, din text, să consolidăm, de exemplu, aliniatul privind drepturile minorilor. Cu toții știm cât ne interesează pe noi în această comisie acest subiect. Mulțumesc, Eleonora, și acum e prezentă și comisia aici. Avem un reprezentat al comisiei. Nu, nu trebuie să ia cuvântul bine. Atunci, doamna raportor, aveți ceva de adăugat? Aș dori doar să le mulțumesc tuturor pentru comentarii. Aștept cu nerăbdare amendamentele. Așa cum spuneam la început, ne-am axat pe ce spuneau petițiile. Petiții pe care nu le-am primit, dar pe care am dorit să le primim. Cred că, da, aveți dreptate în cele ce le-ați spus, mai ales în ceea ce privește drepturile femeilor. Da, e un subiect pe care nu am primit multe petiții și de aceea nu se reflectă în acest document. Dar poate că am putea face un comentariu în care să spunem de ce credem că nu am avut petiții pe anumite subiecte. Și așa ceva ar fi interesant, cred, din perspectiva libe. De toate celelalte puncte am ținut cont și aștept să văd proiectul uh, de raport și cu siguranță vom avea un aviz bun. Din experiența din anii trecuți știu că acest tip de aviz va atrage multe, multe amendamente. Așa că vă cer să aveți puțină răbdare, să dați dovadă de toleranță în toate grupurile politice, astfel încât să ajungem la un bun aviz de compromis, la raport de compromis la vot. Sunt convinsă că așa va fi. Termenul de depunere a amendamentelor 15 septembrie, adică săptămâna viitoare, așa că dacă nu ați început să le redactați, vă rog să o faceți și apoi votul va avea loc la data de 11 octombrie. Mulțumesc și vedeți, v-ați încadrat în timp, de fapt mai aveți chiar două minute să plecați. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 13, petiția 1196, petiția 650 și petiția 207 în ceea ce privește glifosatul. Mă bucur că avem trei petiționari pe care am putut să-i grupăm, astfel încât să abordăm la nivel orizontal totul. Petiționarii nu se află în sală, dar domnul Forkelbacher din partea comisiei se află în sală, așa că aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vor fi discutate sub acest punct trei petiții. Fiecare dintre aceștia își dorește să fie interzis glifosatul, această substanță. Petiționarii spun că acest lucru e necesar pentru a proteja sănătatea umană, sănătatea animalelor și mediul fac trimitere la studii și evaluări care, după părerea dumnealor, arată consecințele severe pe care le are utilizarea glifosatului ca erbicid. Comisia a dat deja un răspuns Parlamentului European pe aceste petiții și aș dori să rezum punctele principale. Glifosatul a fost evaluat recent în Uniunea Europeană pentru o posibilă rănoire a aprobării acestuia. Pentru această evaluare s-au făcut un număr foarte mare de studii. Au fost disponibil un număr mare de studii, mult mai mult față de ce avem la alte substanțe active. O parte din studii au fost uh, studii privind reglementarea, altele veneau din mediul științific. Toate aceste informații au fost evaluate în primul rând de statul membru raportor, în acest caz Germania, și apoi evaluate de toate celelalte state membre și de EFSA. Astfel s-a ajuns la o evaluare robustă și fiabilă. Aceasta apare în concluziile făcute de EFSA. În concluziile EFSA pentru glifosat regăsim următoarele. Există utilizări în siguranță pentru herbicide care conțin glifosat. O utilizare în siguranță înseamnă că produsul poate fi folosit fără să fie afectată sănătatea oamenilor și animalelor și fără um, efecte inacceptabile asupra mediului pentru o concluzie cu o evaluare pozitivă din partea EFSA, Comisia nu are niciun motiv să interzică glifosatul. Această părere pare să fie împărtășită și de Parlamentul European. Probabil vă amintiți că în aprilie în acest an Parlamentul a adoptat o rezoluție în care cerea Comisiei să reînnoiască aprobarea utilizării glifosatului pentru o perioadă limitată de doar șapte ani, însă cu toate acestea a existat această cerere de a reînnoi aprobarea și nu a nu interzice substanța. Două dintre petițiile pe care le discutăm au fost depuse deja în anii trecuți. În ultima lună, înainte de vară, au existat dezvoltări noi pe acest dosar, așa că aș dori să vă spun cam ce s-a întâmplat în aceste luni. Probabil sunteți conștienți de faptul că statele membre nu au reușit să ajungă la o concluzie în ceea ce privește extinderea perioadei de aprobare pentru glifosat. Ținând cont de această situație și de obligațiile juridice pentru Comisie de a lua o decizie, Comisia a hotărât să extindă aprobarea glifosatului pentru o perioadă limitată de timp, și anume până când ECA, Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice, își va face avizul în ceea ce privește clasificarea glifosatului, cel mai târziu la sfârșitul anului 2017. În plus, Comisia a propus de asemenea statelor membre un al doilea text prin care să fie restricționate condițiile de utilizare a glifosatului în Uniunea Europeană. Aceste condiții restrictive au fost aprobate de statele membre și adoptate de Comisie la data de 1 august în acest an. Aceste condiții suplimentare și restricții includ o interzicere a unei substanțe numită poetaloamină. Sunt incluse aici și obligații de a fi mai bine supravegheată folosirea acestei substanțe înainte de recoltă, probabil ați auzit de acestea, și obligație în ceea ce privește minimalizarea utilizării substanței în anumite zone, de exemplu în parcurile publice sau în locurile de joacă publice. Cam acesta ar fi rezumatul evenimentelor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! E o substanță la care toată lumea se gândește acum, Așa că acum când uh, deschid discuția, cu siguranță vom fi ocupați pentru mult timp să încercăm să ne concentrăm pe subiect. Eleonora. Si, grazie. Vă mulțumesc. În ceea ce privește glifosatul, trebuie să păstrăm subiectul de actualitate. Și petițiile trebuie să rămână deschise. Spun acest lucru din capul locului, deoarece, așa cum ne-a spus Comisia, trebuie să ne gândim ce se va întâmpla pe viitor, pentru că la anul așteptăm al treilea aviz al Agenției pentru Produse Chimice uh, despre acest erbicid. Și tot ceea ce s-a petrecut uh, în anii precedenți ne face să avem în continuare multe semne de întrebare. Din punctul meu de vedere, glifosatul este un erbicid uh, foarte periculos și care trebuie să fie uh, interzis cât mai repede cu putință măsurile acestea care au fost luate, și anume o renoire provizorie a permisului de utilizare, um, nu sunt satisfăcătoare, încă rămân multe lucruri de evaluat și de aceea vreau ca aceste petiții să rămână deschise. Cred că va fi un stimulent suplimentar care să motiveze uh, monitorizarea atentă a situației. Este o problemă de fond și trebuie să sprijinim această tranziție de la o agricultură, pescare industrială și mecanizată cu folosirea în cantități uriașe a acestui tip de produs la o agricultură uh, fără uh, organisme modificate genetic și la o agricultură tradițională. Europa nu are nevoie de acest tip de agricultură uh, industrială și Parlamentul trebuie să fie conștient de ce se întâmplă pe teren, pentru că există mulți agricultori care cer să se facă această tranziție către o agricultură mai sustenabilă. Mr. Terica Bras. Domnul Terica Bras. EFSA, Agenția pentru Siguranță Alimentară din Europa, care a fost menționată deja de mai multe ori de reprezentantul Comisiei, a prezentat avizul său, însă există și avize diferite și nici măcar avizul EFSA nu este concludent din toate punctele de vedere. Am să vă explic de ce. În primul rând, în ceea ce privește daunele asupra sănătății. Agenții internaționale pentru uh, sănătate și cercetare în domeniul cancerului arată că e probabil ca glifosatul să fie carcinogen pentru oameni. Studiile au arătat că erbicidele care uh, conțin perturbatori endocrini pot avea efecte asupra fertilității. În al doilea rând, dacă s-ar fi găsit uh, un risc pe termen lung pentru animale, cum ar fi, de exemplu, animale de fermă, precum uh, sunt oile sau vacile, germanii au găsit uh, că sunt, uh, există efecte dăunătoare din punctul de vedere al biodiversității și care sunt cauzate de aceste erbicide. În al treilea rând, uh, OMG-urile și glifosatul sunt practic două fețe ale aceleiași monezi. monezi. Există substanțe care sunt deja răspândite uh, în Statele Unite în cadrul produsului Roundup. În al cincilea rând, dovezile nu sunt foarte clare pentru că EFSA a arătat că 8 din 24 de fabricanți care au prezentat produse legate de glifosat nu um, au prezentat toate datele necesare. Pe de altă parte, concluziile raportului în ceea ce privește uh, caracterul car carcinogen sau nu al glifosatului se bazează pe niște studii care nu au fost publicate și care au fost realizate de industria respectivă. Și, în ultimul rând, există și alternative, pentru că agricultura biologică a demonstrat acest lucru de nenumărate ori. Glifosatul nu este necesar pentru a produce alimente. Trebuie să lucrăm alături de natură și nu împotriva ei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru că nimeni altcineva nu dorește să ia cuvântul, doamna Sacorafa, vă rog. Da, doamnă președintă, o clipă doar. Sunt absolut de acord cu ce au spus colegii și nu vreau să repet aici argumentele prezentate, însă trebuie să ținem cont de un lucru, pentru că trebuie să luăm decizii. Deci, trebuie să ținem cont de faptul că e vorba aici de o substanță veninoasă care este foarte puternică și e o substanță care poate ajunge și în mâinile copiilor. Deci trebuie să ținem cont de acest aspect, pentru că nu este vorba aici de o temă care îi privește doar pe agricultori și pe noi nu. Nu, ne privește în primul rând și trebuie să menținem această petiție deschisă și să urmărim situația îndeaproape pentru că este vorba de o chestiune gravă. Bine, mulțumesc! Încerc să trag concluziile, așa cum spunea și doamna Sacorafa, vom monitoriza situația îndeaproape și, bineînțeles, vom menține petiția deschisă. În iulie, statele membre au uh, introdus o propunere pentru a introduce niște limite în utilizarea glifosatului ca și ierbicid, însă, așa cum spunea toată lumea, e vorba doar de fragmente de date, de informații și trebuie să luăm din nou legătura cu Comisia pe această temă și să analizăm din nou situația după acest interval de 18 luni pentru că abia atunci vom putea avea o nouă dezbatere și o nouă evaluare. Deocamdată petiția rămâne deschisă și nu s-a luat o decizie finală asupra acestei substanțe. Ne aflăm într-un fel de perioadă de tranziție, nu știm exact cum se va termina totul, deci să menținem petiția deschisă, să rămânem cu ochii deschiși, să menținem legătura cu Comisia și peste un an și jumătate vom vedea ce se va mai întâmpla. Foarte bine. Trecem la următoarea uh, petiție din partea uh, lui Marc Dușam, din partea Platformei Europene împotriva fermelor eoliene și uh, pentru Programul European de Energii Regenerabile. Este petiția 1338 din 2012. Domnul Swords, care reprezintă petiționarul, va avea cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Platforma Europeană împotriva a fermelor eoliene reprezintă 25.000 de uh, organizații. Comisia dorește să implementeze uh, programul de energie și speră că acesta să fie respectat. Articolul 2 din Tratatul de la Lisabona se aplică, Uniunea a fost finanțată pentru a respecta drepturile omului și regulile sale. Curtea Europeană și Convenția de la Arhus uh, reprezintă o parte a legislației în acest domeniu. Aceste acorduri au uh, prioritate față de alte acte legislative, deci dacă există un conflict între Convenția de la Arhus și alte acte legislative, atunci uh, instanța trebuie să aplice convențiile și să facă derogări de la legea secundară. Iată o prezentare și raportul detaliat uh, din partea președintelui Comisiei de Aplicare a Convenției de la Arhus, care arată că în Uniunea Europeană există multe state membre care nu respectă Convenția de la Arhus. Uniunea Europeană nu a implementat un cadru de reglementare adaptat în ceea ce privește cerințele Convenției de participare publică, pentru planurile de acțiune națională pentru energie regenerabilă. Planuri în conformitate cu directiva până în 2020. Uniunea Europeană, în ceea ce privește responsabilitatea de monitorizare, nu a asigurat implementarea convenției de către una, unul din statele membre, respectiv Irlanda. Deci nu se aplică legislația comunitară. Directiva 2009-2028 nu este respectată. Participarea publică pur și simplu nu se realizează, deci nu există o transparență, nu există informații oferite publicului, nu se respectă uh, termenele pentru informarea publicului și participarea sa, nu există o participare publică eficientă în care toate opțiunile sunt deschise, nu se ține cont de rezultatul acestei participări publice. Raportul al doilea de rezultate din octombrie 2016 al UNECE arată că Comisia este îngrijorată că activitățile descrise de către părțile implicate nu țin cont de recomandări. Aceste activități propuse și explicația oferită nu sunt suficiente pentru respectarea recomandărilor. De aceea se consideră că părțile respective nu au îndeplinit cerințele din decizia V9G și nici nu au luat măsurile necesare în acest sens. Convenția de la Arhus prevede informațiile necesare, dar legislația comunitară cere și mai mult, cere informații detaliate de mediu. Există un articol care a fost publicat într-o revistă de specialitate recent uh, și arată cum Irlanda poate merge împotriva morilor de vânt. În concluzie, Irlanda, practic, este cireașa de pe tort în ceea ce privește uh, cauzele în fața instanței, jurisprudența și implicațiile sale în ceea ce privește energia regenerabile se generalizează la nivelul UE. Lipsa de analiză este cea care duce la decizii și există riscul de a face investiții într-un astfel de mediu care nu este stabil nu există o analiză a costurilor, a eforturilor de redresare și așa mai departe. La secțiunea 5.3 din planurile naționale se arată că 19 din 27 de state membre nu au oferit niciun fel de informații. Comisarul Oettinger a spus că dorea să evite o povară administrativă prea mare pentru statele membre. Era vorba de secțiunea referitoare la evaluarea de impact asupra mediului energia regenerabilă utilizabilă, costurile, reducerea dioxidului de carbon, așteptările în ceea ce privește locurile de muncă create și așa mai departe. Deci, practic, nu se îndeplinește niciun criteriu în ceea ce privește valoarea de exemplu, a beneficiilor ale unui astfel de proiect. Măsura în care proiectul respectiv ar duce la reducerea gazelor cu efect de seră pentru a putea alege un proiect sau altul. Impactul asupra schimbării climatice ar putea să fie pozitiv, dar nu semnificativ. Acestea nu sunt justificate pentru a face o planificare care să ducă la o reducere cuantificabilă în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră. Nu se vede de asemenea dacă politicile ar putea fi eficiente, pentru că acestea nu sunt detalii care să fie analizate de comisia respectivă. Deci uh, cheltuim 1000 uh, de miliarde de euro pe turbinele de vânt și fără să facem o evaluare a acestor uh, proiecte. De la DG Envy, domnul Breakland a făcut o declarație în acest sens în fața Comisiei UNEC. Dânsul spunea că nici pentru turbine, practic, nu trebuie să cauți astfel de beneficii atât de mari. Deci există aici un adevărat deficit democratic care duce la disfuncțiunea procesului în UE. Ce se întâmplă în Irlanda? Mediul irlandez aparține poporului irlandez și atunci cum de se poate implementa un astfel de plan disfuncțional care afectează peisajul cu mii de turbine gigante care practic nu fac decât să abuzeze de peisajul și de drepturile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul Comisiei, doamna Ana Herrera. Vreau să mulțumesc și petiționarului pentru această prezentare. Petiționarul arată că noi nu respectăm Convenția de la Arhus și există o comunicare în care se cere să se asigure implementarea Convenției de la Arhus de către statele membre în ceea ce privește planurile naționale de energie regenerabilă. În ceea ce privește rezultatele și recomandările comitetului, Comisia a transmis deja scrisori tuturor statelor membre prin care erau informate în legătură cu aceste date, aceste rezultate și uh, li se cerea să respecte cerințele Convenției de la Arhus, li se cerea să modifice planurile de acțiune naționale în conformitate cu aceste recomandări. De exemplu, în cazul Croației, care este un nou stat membru, i s-a cerut de asemenea să-și adapteze planul național și, în plus, s-a cerut statelor membre să se, incluce, să se includă în raportul bianual o descriere detaliată a măsurilor implementate care să asigure o participare publică în conformitate cu cerințele convenției. Serviciile Comisiei evaluează la ora actuală răspunsurile primite de la statele membre și va cere informații suplimentare din partea anumitor state membre în cazul în care răspunsurile nu ar fi mulțumitoare. E clar că prima evaluare de progrese a acestui comitet, la care s-a făcut referința aici de către petiționară, se face practic pe baza unui raport din 2014 al Comisiei, care nu este actualizat. Pentru că în octombrie 2015 am transmis un al doilea raport de monitorizare, care va fi revizuit în octombrie anul acesta și Comisia a urmat recomandările Comitetului și va face un alt raport anul acesta. Mai mult decât atât, Comisia este conștientă pe deplin de cerințele Convenției de la Arhus în ceea ce privește pregătirea viitoarelor propuneri legislative în acest domeniu. Petiționarul arată pe de altă parte că nu există informații în legătură cu avantajele și dezavantajele, dezavantajele um, acestor proiecte de investiții. Totuși, Agenția Europeană pentru Mediu prezintă rapoarte în mod regulat în legătură cu eficiența acestor proiecte și în raportul din 2016 se arată, de exemplu, că energia regenerabilă a dus la 380 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră care au fost evitate în 2015. Deci acesta este doar un exemplu și ca să înțelegeți cât de mult înseamnă această cantitate, aceasta ar reprezenta cantitatea de gaze cu efect de seră a Poloniei pe interval de un an. Centrul de Cercetare Comun al Comisiei a utilizat o metodologie diferită și a, a evaluat de asemenea existența unor reduceri semnificative de gaze cu efect de seră. Energia eoliană ar reprezenta o treime din a, reducerile de gaze cu efect de seră prin regenerabile și jumătate din cele produse în ceea ce privește electricitatea. În conformitate cu rezultatele agenției, aceasta ar permite să se reducă cu 110 de milioane de tone echivalent de petrol consumul de combustibil fosil. Aceasta reprezintă cam 10% din uh, consumul de combustibil fosil. Deci în felul acesta se aduce contribuția globală pentru atingerea obiectivului pe care le avem cu aprovizionarea cu energie și utilizarea crescând din ce în ce mai mare a energiei regenerabile se estimează ajunge la 20 de uh, milioane în 2020. Raportul în ceea ce privește ocuparea arată că locurile de muncă ar fi crescut în acest domeniu cu 500 de uh, mii de locuri de muncă în perioada 2008-2014, iar industria energiei regenerabile a angajat 1,8 milioane de lucrători în 2014. Practic, sectorul cel mai reprezentativ este cel uh, eolian. De asemenea, industria energiei regenerabile este lider în ceea ce privește uh, fabricile de turbine. Avem uh, patru astfel de fabricanți printre primii șase din lume pe anul 2015. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Erero! Iată, vești bune! Și uh, noi locuri de muncă pentru atât de mulți cetățeni europeni, astea sunt întotdeauna vești foarte bune. Iare, că ai cerut să iei cuvântul, te rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am să încep de la sfârșit. Trebuie să închidem această petiție. Trebuie să o închidem deoarece petiționarul ne prezintă uh, ideea sa că e împotriva uh, morilor de vânt, e împotriva uh, eolienelor. Îi respect poziția și părerea, însă chiar dacă nu vreau să se construiască eoliene peste tot în Europa, Uh, când mă gândesc că petiționarul vine din Franța și dumnealui nu vrea ca eolienele să se construiască în Franța, atunci trebuie să se adreseze autorităților naționale competente. Însă... Eu sunt uh, perfect convins de faptul că guvernul din Polonia nu are de gând să construiască uliene peste tot și sau, caz, sau în tot cazul nu un loc unde n-ar trebui să se afle. Acestea fiind zise, înțeleg de ce petiționarul este împotriva acestor uh, eoliene, dar acesta este viitorul și dacă le construim bine, dacă ținem cont de toate aspectele de mediu, aceste eoliene au dreptul să fie construite în statele membre care doresc să investească în mm, acest tip de energie. Deci, încă o dată, eu vă propun să închidem această petiție. Mrs. Sakurafa? Doamna Sakurafa? Vă mulțumesc, doamna președinte. Eu nu cred că trebuie să renunțăm la programele UE care favorizează energia eoliană, însă cred că este datoria noastră să permitem cetățenilor să aibă mai multă încredere în aceste programe. Și vreau să subliniez că aici se uh, reclamă nerespectarea Convenției de la uh, um, Arus și nu e pentru prima oară când se uh, atrage atenția asupra acestui aspect. Comisia ne spune că nu este adevărat că prevederile acestei convenții se respectă. Eu am încercat să verific și îmi dau seama că procedura mm, respectată aici mm, poate să fie discutabilă. Noi, la Comisia Petiției, avem datoria să verificăm tocmai cu precizie dacă procedura despre care vorbește petiționarul într-adevăr încalcă vreuna din prevederile acestei convenții și să vedem cum putem să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Petiționarul ne-a trimis mai multe documente. Comisia uh, ar trebui să ne spună și să justifice de ce nu uh, a ținut cont de toate datele pe care le-a furnizat petiționarul și, pe de altă parte, de ce uh, petiționarul și chiar și noi nu am avut acces la ultimele documente pe care se bazează comisia când uh, își um, prezintă analizele. Comisia din câte am înțeles, încă evaluează răspunsurile statelor membre, de aceea ar fi bine să lăsăm această petiție deschisă ca să putem să primim un răspuns pe viitor din partea Comisiei. Mulțumesc, domnul Terica Braz. Vă mulțumesc. Am să fiu foarte succint. Nu uh, să ascund faptul că vorbesc în numele grupului ecologiștilor în acest parlament. Din punctul nostru de vedere, uh, faptele și perspectivele sunt, uh, cum să spun, contrazic uh, raportul petiționarului și de aceea vă propun să închidem această petiție. Ok. Nobody else did... Președinta, nimeni altcineva nu a cerut să ia cuvântul. Prin urmare, vă propun să facem așa cum s-a propus, să închidem petiția. Am mai avut petiții pe subiecte asemănătoare azi dimineața și cred că este dorința politică a acestei comisii să accepte importanța tranziției de la energiile fosile la energia regenerabilă. Și este o competență națională cea legată de construirea eolienelor și a parcurilor de eoliene și mm, care este mixul energetic din fiecare țară. Deci eu nu cred că noi trebuie să ne amestecăm prea mult. Vă propun așadar închiderea acestei petiții. Would, would the petitioner like to... Petiționarul mai dorește să ia cuvântul? Credințele dumneavoastră vă aparțin. Dacă vreți să impuneți un consens fără niciun fel de analize și le transformați în lege, va exista și o reacție. Putem să fim de acord că nu suntem de acord. Însă închidem această petiție și continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 15 a fost discutat azi dimineață punctul 16 de asemenea, deci trecem la punctul 17 1064 din 2011 în ceea ce privește uh, um, eolienele din regiunea Extremadura. Și avem uh, un reprezentant al petiționarului căruia îi dăm cuvântul. Pot să iau cuvântul acum? Întreabă domnul care reprezintă petiționarul. Eu reprezint uh, Asociația pentru uh, Patrimoniul Natural și Cultural din Extremadura. Deci noi vrem să apărăm patrimoniul, cum spuneam, natural și cultural din această regiune a Spaniei. În această petiție noi denunțăm încălcarea prevederilor din directivei europene privind um, evaluările de impact uh, ce trebuie făcute înaintea construirii de eoliene. În Spania avem 18.000 de eoliene și niciodată nu a existat o evaluare de mediu făcută într-un mod strategic. E vorba despre faimoasa directivă SEA și de fapt se încalcă și prevederile Directivei Europene 2001 per 42. Societatea de ornitologie din Spania a evaluat că exista un impact uriaș asupra habitatelor păsărilor. Uh, din, um, din cauza eulienelor și că 16.000 de păsări mureau pe an din cauza eulienelor. Este, cum spuneam, un studiu publicat de Societatea de um, Ornitologie din Spania. În regiunea Extremadura, care este o comunitate autonomă din Spania, nu <laughs> există deocamdată eoliene. Noi producem de patru ori mai multă energie decât uh, consumăm, deci nu avem nevoie de mai multe surse de energie. Guvernul din uh, Extremadura dorește să se construiască aceste eoliene. Mă rog, nu prea știm exact care sunt motivele pentru care dorește să se construiască uh, eoliene, știind că la noi nu prea bate vântul. Dar uh, știm că sunt multe interese în joc, mulți uh, uh, lobbyiști. La noi funcționează foarte bine principiul ușilor turnante, mai ales la administrație. Cei din administrație își găsesc uh, loc de muncă în companiile care fac speculă cu construirea de oline, deși, cum vă spuneam, în Extremadura nu prea bate vântul. Deci, probabil că caută subvențiile. Guvernul din Extremadura își dorește să construiască aceste ulehe, deși nu a făcut o planificare strategică. Și n-a făcut nici evaluarea de mediu strategică, ceea ce este și mai rău, pentru că nu vrea să aibă un plan ca să nu fie obligat să facă această evaluare strategică de mediu așa cum uh, stipulează uh, Convenția de la Arus și uh, Directiva Europeană. Deci, cum spuneam, e cu atât mai rău. Încercând să evite acest SEA, nu pune la punct nici măcar un plan de dezvoltare. Practic, investitorii se plimbă prin Extremadura și se uită um, și își aleg la întâmplare locurile unde vor să construiască eoliene și apoi guvernul le dă permis de construcție, dar fără niciun fel de coordonare, fără niciun fel de strategie și fără niciun fel de evaluare de mediu. Ce s-a întâmplat? Comisia Europeană, în primă instanță, a fost de acord cu noi. În septembrie 2013 uh, până și la comisia dumneavoastră s-a afirmat acest lucru și apoi comisia s-a răzgândit pentru că a primit răspunsul din partea guvernului spaniol. Mă refer la guvernul din Extremadura. Comisia Europeană, cum spuneam, s-a răzgândit și a acceptat uh, uh, temeiul juridic uh, comunicat de guvernul din Extremadura, care totuși nu se ține pe picioare. Dacă ai obligația să faci evaluare strategică de mediu și te prefaci că nu trebuie să o faci pentru că de fapt tu nu ai făcut, uh, nu ai pus la punct un plan de dezvoltare, dar nu ai elaborat un plan tocmai ca să nu faci această evaluare de mediu, pe, păi totul este o, o farsă. Și cum poate Comisia Europeană să uh, pice într-o asemenea capcană? Convenția de la Arus spune că e nevoie de această evaluare. Și avem aici o provincie unde nu se face niciun fel de asemenea evaluare, nu există niciun fel de planificare, pur și simplu se adoptă niște legi și se desfășoară procedurile administrative ca să se ofere autorizații de construcție a um, eolienelor. Dar până la urmă este un adevărat uh, haos. Niciun fel de planificare, niciun fel de evaluare. De aceea se încalcă Convenția Arus din toate punctele de vedere. Și nu este singura țară în care se întâmplă astfel. Din câte știu eu, există alte 8 state unde nu s-a făcut niciun fel de uh, evaluare strategică de mediu. Comitetul care monitorizează respectarea Comitetului de la Arus deja a condamnat guvernul uh, și celelalte obstate. Este tragic ce se întâmplă în Extremadura, pentru că Gândiți-vă ce înseamnă dacă uh, vor fi afectate habitatele atâtor păsări care migrează în fiecare iarnă din nordul Europei spre sudul Europei. Există cinci specii de vulturi, vulturul imperial, care este o specie pe care de dispariție, vulturul auriu, vulturul Bonelli. Există, cum spuneam, cinci specii de vulturi, cinci specii de uli. Este cel mai important spațiu unde hibernează, cum spuneam, uh, multe specii de păsări, inclusiv niște specii care sunt pe care de dispariție în Germania, tot din cauza eulienelor. cum spuneam, este ultimul refugiu a multor specii de păsări care dispar în alte părți din Europa și dacă noi vom autoriza construcția de olene și în extrema dura, până la urmă va avea loc o tragedie uh, biologică. Deci dacă o facem fără această evaluare de mediu, este și mai rău. Și vorbesc aici doar despre efectele asupra biodiversității. Deci vă spuneam, avem 14 specii de păsări de pradă, Uh, uh, specii protejate de păsări de pradă în Extremadura. Am reușit să reintroducem, de exemplu, linksul uh, iberic în Extremadura și din cauza vibrațiilor și a zgomotului cumplit, care este un zgomot uh, de frecvență redusă, sunt uh, ultrasunete, deci pe care noi nu le putem auzi, dar uh, care îi poate perturba animalele și mai ales dacă linksul nu are cum să-și audă um, prada, potențiala prada atunci când se mișcă, nu are cum să mai prindă și atunci moare de foame. Noi cerem Parlamentul European să intervină pe lângă Comisia Europeană astfel încât să se suspende măcar uh, temporar acest proiect, pentru că proiectul deja a fost aprobat de guvernul din Extremadură. Și vă rog să acționați în regim de urgență, pentru că nu e vorba doar despre provincia Extremadură sau despre Spania. Uh, biodiversitatea din întreaga Uniune Europeană se află aici în joc. Dacă nu aplicăm legea și nu cerem aceste evaluări de mediu strategice și dacă nu cerem respectarea Convenției de la Arus, încălcăm legea și dăm impresia că instituțiile europene sunt cumva deasupra legilor, ceea ce nu este adevărat. ceea ce bineînțeles că nu va permite uh, atenuarea sentimentelor anti-europene din rândul populației. Oh, I'm sorry, I'm sorry, I'll, I'll go to the commission. Mulțumesc, are cuvântul acum comisia, se face târziu, stau la prăzil de la 9 dimineața. Și acum aș da cuvântul lui Daniel Fernandez Gomes din partea Comisiei Europene. Muchas gracias, señora presidenta eh, y gracias al peticionario también por su exposición. Eh... Mulțumesc, mulțumesc și petiționarului pentru prezentarea făcută. Am auzit explicațiile date vorbim de nerespectarea, nealierea la legislația europeană în ceea ce privește uh, un parc eolian în Extremadura. Față de ceea ce ne explica petiționarul, comisia a primit o plângere și și Comisia de petiție a primit o plângere cu privire la lipsa unei evaluări de mediu strategice a acestui parc eolian din Extremadura. Totul s-a adoptat prin decretul 192 din 2005, care a fost mai apoi uh, înlocuit cu decretul 172-2010 în guvernul din Extremadura. Acest uh, decret autoriza parcurile oliene în Extremadura, stabilea o serie de zone în care sunt excluse parcurile oliene și se reglementa întreaga procedură, cea care ar trebui să fie urmată astfel încât să se construiască parcuri eoliene în Extremadura. Cum spunea și petiționarul, uh, încă nu există ferme eoliene în această zonă. După ce această plângere a fost primită de comisie, petiția a fost primită în Comisia PETI, comisia a luat uh, legătura cu autoritățile spaniole prin uh, intermediul unei aplicații informatice, astfel încât să ceară informații în legătură cu plângerea pe care o primiseră de la petiționari. Prin intermediul acestui schimb de informații, autoritățile spaniole au spus că nu există această nealiniere la legislație. După ce am primit informațiile de la autoritățile spaniole și ținând cont de informațiile pe care le primiserăm de la petiționari, Analiza preliminară a ajuns la concluzia că e un proiect sau un plan la care îl regăsim în directiva 211 un plan strategic, Comisia s-a decis întâi să deschidă procedura de încălcare, să trimită o scrisoare Spaniei la data de 27 aprilie 2015. Se cerea autorităților spaniole să transmită Comisiei observațiile pertinente în ceea ce privește faptele care au fost prezentate și încălcarea eventuală a dreptului comunitar, așa cum a fost identificată în analiza preliminară făcută de Comisie. În răspunsul dat, autoritățile spaniole au prezentat dovezi suficiente din punctul de vedere al Comisiei care arătau că acest plan din Extremadura nu intra în conflict cu această directivă, pentru că articolul 2 al acestei directive 2001-42 arată care sunt uh, programele care trebuie să fie supuse unei evaluări strategice. Acest articol 2 arată că trebuie să se îndeplinească două condiții, ambele, pentru ca un plan sau un program să trebuiască să fie supus unei evaluări strategice pentru a vedea care sunt consecințele eventuale asupra mediului. O primă condiție ar fi aceea de a fi vorba de planuri sau programuri a cărei adoptare trebuie să se facă de o autoritate regională, locală sau națională și a doua condiție este să se ceară prin uh, prevederi legale, reglementare sau administrative. În acest caz, autoritățile spaniole au demonstrat că nu există nicio normă legislativă, reglementară sau uh, uh, administrativă care să ceară redactarea unui plan de evaluare, nici la nivel național, nici național, pentru o astfel de fermă eoliană. De altfel, în Spania, așa cum a arătat și petiționarul, există mii de astfel de turbine eoliene, deși nu există un plan național dar comunitățile autonome uh, au un plan pentru aceste turbine. De altfel, în Extremadura, autoritățile ne-au explicat că ar fi putut să dea autorizație pentru extinderea acestor ferme eoliene, aplicând legislația națională care este în continuare în vigoare. Autoritățile din acea regiune ne-au arătat că adoptarea acestor decrete țineau de o decizie de natură strict economică în cadrul competențelor de fiscalitate care le erau proprii și practic se încerca prin instalarea acestui parc ca o parte a beneficiilor să uh, fie utilizate pentru societatea din uh, regiunea Extremadura, uh, pentru zonele rurale care sunt uh, predominante, pentru că nu există prea multă industrie și obiectivul era ca beneficiile obținute să uh, fie utilizate pentru societate în general. Aceste decizii țin de competența exclusivă a autorităților naționale și, prin urmare, nu uh, reprezintă o încălcare a legislației comunitare. Pe de altă parte, planul uh, nu era prevăzut în niciun fel de prevedere administrativă, legislativă sau de reglementare. Autoritățile spaniole și-au uh, manifestat interesul de a recurge la o derogare față de acest plan, pentru că situația economică s-a schimbat în Spania, în momentul în care fusese inițiat planul uh, era un moment în care energiile regenerabile și energia eoliană respectiv erau subvenționate de stat, însă după criza financiară care a afectat uh, în mod dramatic Spania, contextul s-a schimbat, subvențiile nu mai sunt acordate pentru astfel de activități. Și, prin urmare, Interesul a scăzut din partea promotorilor pentru a avea astfel de ferme eoliene în Extremadura. Autoritățile de acolo sunt dispuse să uh, renunțe la acest plan, lucru care s-a și confirmat. Autoritățile din Extremadura ne-au uh, comunicat că acest plan uh, nu va mai fi activat și, prin urmare, Comisia considera că acest dosar putea fi închis. Mulțumesc. I thank you very much and now I turn to... Mulțumesc foarte mult și acum dau, dau cuvântul membrilor. Iar că în primul rând e pe lista mea. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am auzit două prezentări diferite. Petiționarul acuza autoritățile naționale, cele locale și comisia de faptul că nu fac ceea ce trebuie să facă și anume nu dau destule informații. Acum l-am auzit pe reprezentantul comisiei care ne-a spus că munca aceasta a fost încheiată. Așa că poate ar trebui să vedem cum stau exact lucrurile să îi dăm petiționarului informațiile care probabil i-ar permite să înțeleagă mai bine munca care a fost făcută în acest parc eolian. Apoi, la sfârșitul prezentării comisiei, ne spunea uh, reprezentantul comisiei că planurile au fost schimbate, că acum vedem dezvoltări total diferite acolo. Așa că eu nu sunt sigur cum ar trebui să continuăm, pentru că, pe de o parte, se pare că această plângere nu mai este validă acum, pentru că proiectul original nu mai există. Pe de altă parte, am auzit acuzații că au fost prezentate niște că nu au fost prezentate niște planuri coerente și nu există o analiză a impactului pregătită. Așa că eu sunt confuz, nu știu ce ar trebui să facem. Nu e minunat că cu toții suntem oameni, până și tu, Iarec, sunt într-adevăr niște chestiuni delicate, importante. Domnul Telecabra să are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt foarte confuz. Mi-aș dori să știu, de exemplu, Această organizație din Extremadura e o organizație privată, publică, m-ar interesa ca să știu cum dacă vorbesc în numele unui guvern regional, național sau în numele unei organizații private. Ar fi important de știut. Suntem cetățeni care sunt grupați împreună să protejeze patrimoniul din Extremadura. Numele este atât de pompos încât o organizație privată care să-și ia un asemenea nume e ceva puțin bizar. Dar bine, accept. Nu, nu mă supără cu nimic. Voiam doar să știu. Comisia a spus ceva ce mă face să am dubii, și anume, criza economică a produs o schimbare în politicile vechi și noi în ceea ce privește energiile regenerabile. E bine, lucrurile nu stau chiar așa. Această schimbare a avut loc după anul 2012. După 2012. Bineînțeles, exista o criză, dar nu atât de extinsă. Adevărata criză a lovit în 2008, 2009, 2010 și apoi guvernul socialist din Spania sprijinea mult um, energiile regenerabile astfel încât se făceau investiții și așa mai departe. Acum totul s-a schimbat cu niște probleme juridice, aș spune, pentru cei care investiseră aici și care aveau niște garanții în investițiile lor și așa mai departe. Principala mea îngrijorare e că se pare că această, acest parc eolian din dura nu se bucură de o evaluare tehnică, nu este sprijinit de o evaluare tehnică. Și apoi, bineînțeles, ar trebui să cerem să se facă o asemenea evaluare dacă nu există. E o chestiune de ordin tehnic. Și de aceea eu aș cere să lăsăm deschisă petiția, să avem măcar o evaluare și apoi să încercăm să clarificăm diferitele lucruri, dar măcar să știm, există o evaluare tehnică sau nu. Cred că e foarte important și din acest punct de vedere aș cere ca petiția să rămână deschisă. Mulțumesc! Da, și pentru mine e un subiect foarte sensibil, e un conflict de interes oricum acționăm. Însă un lucru e clar, petiția vede că ombudsmanul spaniol, într-un alt caz, a conchis că parcurile oliene ar trebui să se bucure de o evaluare a impactului strategic. Așa ceva nu s-a făcut aici. Există un răspuns din partea Comisiei în 2012 și 2013 în care Comisia spune că Spania nu și-a îndeplinit obligațiile sub directivă și, ca și consecință, au trimis o scrisoare de anunț formal Spaniei în aprilie 2013. Însă aici se opresc informațiile mele, așa că ce cred eu că ar trebui să facem acum? Cred că ar trebui să menținem deschisă petiția și să-i cerem comisiei să ne aducă informații actualizate în care să ne spună care a fost răspunsul autorităților spaniole în 2013 și mai departe, pentru că presupun că dialogul a continuat pentru o bucată de vreme. Cam aceasta ar fi poziția mea. Putem să facem așa? Bine, mulțumesc. Și atunci aș dori să-i dau cuvântul nou petiționarului. Aș dori doar să spun ceva. A existat o, un al doilea răspuns din partea Comisiei în care sprijineau argumentele guvernului spaniol. Și tocmai de aceea noi suntem confuzi și foarte mulți oameni sunt confuzi pentru că argumenta, din cauza argumentării guvernului spaniol, care acum este sprijinită de comisie. Se leagă de detalii, de decretul care a fost adoptat conform acestei legi, există un alt decret, există un plan, nu există un plan. Uh, Pur și simplu e o învălmășală. Și exact acesta aș doresc, să îi uh, bage în ceață pe oameni astfel încât să nu mai știe ce să decidă. Însă un lucru e foarte clar și anume că nu a existat o evaluare strategică de mediu, iar ea este cerută prin legislație, prin legislația comunitară și prin convenția de la Arus. Așa ceva nu s-a făcut. Situația este foarte clară, e clară ca lumina zilei. Această petiție trebuie să fie acceptată și guvernul spaniol trebuie să spună guvernul Extremadura că trebuie să facă o evaluare de mediu strategică. Totul este foarte clar. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații suplimentare și permiteți-mi să spun că noi îi cerem comisiei să Uh, reglementeze toată această situație în scris. Avem nevoie de informații scrise. E mult prea neclar doar auzind informațiile. Și aș trage atenția și membrilor care nu sunt prezenți acum asupra subiectului, cei care nu sunt acum în sală. De aceea ne dorim să avem informații complete, actualizate din partea Comisiei pe subiect un lucru care a fost menționat de reprezentantul Comisiei Europene chiar acum e că nimic nu mai e val- valabil acum pentru că s-a schimbat politica, nu mai există subvenții pentru energie în Spania. Însă, noi parcuri eoliene sunt aprobate în Extremadura chiar acum. Nu e un uh, proiect care nu mai există. Nu există un plan, dar parcuri eoliene sunt aprobate în Extremadura, fără să aibă plan, fără să aibă o evaluare de mediu. Ceea ce nu face decât să ne consolideze decizia. Consolidează decizia noastră de a menține deschisă petiția și a cere informații detaliate din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, putem să mergem acum mai departe. Excelent! și să cerem și o evaluare? Da, vom atinge și acest punct în întrebările noastre pentru comisie. Mulțumesc! Cum trecem la petiția 1056 din 2013 a lui Kevin Corcoran din Irlanda în ceea ce privește construirea de turbine oliene în Cork, Irlanda. Petiționarul se află în sală domnul Corcoran și îi dau cuvântul acum. Pentru cinci minute, nu mai mult. Doamnă președinte, Mulțumesc. Gerac este o pădure în Cork, în sud-vestul Irlandei și este cea mai rămas din uh, pădurile temperate care odată acopereau această insulă. Este o pădure aluvială care are aproximativ 250 de hectare acum. Este ultima asemenea pădure rămasă intactă în Europa Occidentală și de aceea este protejată sub Directiva Habitat, Habitatelor 92-43 se află la confluența râurilor uh, Li și Tun. Aici uh, râurile formează o deltă de uh, insule împădurite. Insulele sunt făcute din pământ aluvial care e ținut împreună de rădăcinile copacilor. De aceea, supraviețuirea acestei păduri depinde foarte mult de o gestiune bună a apei, cum apare în articolul 6.3 din Directiva Habitatelor. Hidrologia râului Tun s-a deteriorat foarte mult în ultimii ani și asta din cauza că a fost, uh, au fost distruși parametrii ecologici ai, re, ai um, râului în susul pădurii. Astfel că astfel acest uh, râu a fost afectat puternic și au existat probleme cu pârâurile care se vărsau în acesta. Se vede cât de erodat este terenul acolo în imaginile din față. Canalele sunt cele care acum se unesc între ele, canalele râului. O companie de parcuri eoliene a cerut un, un um, proiect foarte mare aici, în apropierea râului Tun, la câțiva kilometri mai sus de zona despre care vă vorbeam. Proiectul a fost împărțit apoi în mai multe companii mici, se face o evaluare individuală pentru fiecare dintre acestea și nu se ține cont de efectul cumulativ. Fiecare dintre ele spune că eh, impactul nu va fi semnificativ. Aceste uh, parcuri eoliene se vor, vor fi puse pe turbărie aceste habitate, habitate care există acolo nu au fost schimbat, nu s-au mai schimbat de foarte multe sute de ani și acționează ca niște bureți care captează apa de ploaie și ajută la evitarea inundațiilor. Însă, ceea ce se încearcă să se facă prin, din punct de vedere mecanic pentru a evita inundațiile prin niște mecanisme artificiale care pot fi puse sub semnul întrebării, ei bine, nu ne mulțumesc Credem că pur și simplu se încearcă prin acestea să se evite cerințele de sub uh, directiva habitatelor. Vedeți aici cât, cât de mult afectează mediul asemenea parcuri eoliene. Rezultatul va fi că va crește numărul de inundații care va afecta și mai mult uh, delta acestui râu. În ultimii ani am încercat să ne asigurăm că va fi pusă în aplicare directiva privind habitatele, însă toate cererile pe care le-am făcut au fost ignorate și am reușit doar să intru în conflict în ceea ce privește planurile. O nouă Uh, hotărârea curții spune acum că directiva habitatelor nu este pusă în aplicare așa cum trebuie. Autoritățile irlandeze um, îmi răspund pentru a patra oară, dar cred că răspunsul lor e pur și simplu un exercițiu de PR care să calmeze spiritele. În concluzie, nu există nicio încercare de a încerca să fie oprită deteriorarea de acum a pădurii. Nu există niciun fel de practici sub gestionarea bună a apelor pentru acest râu, așa cum se vede în deciziile luate în planificarea acestor parcuri eoliene și se încalcă articolul 6.3. Așa că eu cer acestei comisii de petiții să, țină, să ia în serios petiția mea pentru că nu încerc doar să protejez delta, ci și integritatea directivei habitatelor, așa cum este ea pusă în aplicare în țara mea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul... Din nou am greșit. Reprezentantul comisiei, domnul Michael O'Brien. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului Corcoran pentru prezentarea sa în care ne-a explicat cum stau lucrurile. Îmi cer scuze, colega mea Ned Long, care se ocupă de acest dosar, are o problemă și nu poate să fie astăzi alături de noi. Suntem conștienți de importanța pe care o are această zonă pentru biodiversitate și conservarea biodiversității în Europa și îi se află listată sub directiva privind habitatele. Zona a fost afectată în mod grav în trecut, însă vorbim de ceva ce se întâmpla în anii 50, când a existat o mare, o mare schimbă hidroelectrică și atunci au fost inundate și distruse foarte multe părți importante. Însă există încă multe valori importante acolo care la nivel european trebuie să fie gestionate și protejate. Când această petiție a fost uh, adusă în discuție pentru prima dată, petiționarul a scris și Comisiei Europene. Am luat în serios acest subiect în contextul în care am discutat cu autoritățile irlandeze. În 2014 am avut o petiție care analiza chestiunile de substanță în ceea ce privește gestiunea și protejarea și de asemenea și rolul autorităților locale, planurile de dezvoltare din acea zonă și toate dovezile pe care le mai aveam în ceea ce privește dezvoltările legate de energie eoliană. Progresele înregistrate au fost importante. Bineînțeles, gestionarea e foarte importantă astfel încât asemenea zone să rămână protejate și există un dialog continuu cu autoritățile irlandeze și domnul Corcoran ar trebui să știe că uh, există planuri pentru un uh, plan de gestionare care să se adreseze și chestiunilor hidrologice care sunt importante. Însă perspectiva trebuie să fie una integrată. Există lucruri care țin de gestiunea apelor, gestiunea inundațiilor și așa mai departe și și alte acte legislative. Toată această muncă este în desfășurare și e un rezultat pozitiv în ceea ce privește petiția și ancheta lansată de comisie. Autoritățile irlandeze au spus că planurile de dezvoltare a acestei zone țin, de, uh, țin cont de cerințele de sub uh, directiva privind habitatele și în ceea ce privește nevoia de a, de a avea o evaluare corespunzătoare. În ceea ce privește ceea ce se întâmplă în amon, dezvoltările în amonte și dezvoltările de parcuri eoliene. E ceva ce se discută în procesul de planificare în Irlanda. Dacă există risc pentru o zonă din Natura 2000, atunci trebuie să se facă o evaluare corespunzătoare, să fie abordate riscurile. Acest lucru s-a făcut și și aici au fost implicați experți hidrologici. Însă țin cont de comentariile făcute de domnul Corcoran astăzi în ceea ce privește companii mai mici care luate una câte una pot să nu presupună un risc, dar luate împreună presupun un risc. Așa că vom analiza în continuare situația. Totul încă e în desfășurare și se bucură de atenție în sistemul irlandez, așa că noi credem că se urmează căile care trebuie să se urmeze. Așa că noi nu am dorit să intervenim și mai mult, în afară de să cerem clarificări suplimentare. Dacă există um, chestiuni pe care nu le-am acoperit și pentru care există dovezi, și anume dovezi în ceea ce privește o nerespectare, atunci vom continua să discutăm cu autoritățile irlandeze. În linii mari vreau să vă spun că avem un dialog continuu cu guvernul irlandez în ceea ce privește stabilirea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare în general. Există proceduri în acest sens, așa că luăm în serios acest subiect și ne dorim să investigăm și mai departe lucrurile. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum îmi cer scuze pentru întârziere. Domnule Iura, să aveți cuvântul. Thank you, Chair. Muchas, muchas Mulțumesc, doamnă președinte. gue susține petiția domnului Corcoran și vreau să o fac în mod special în numele uh, colegului Iliad Niriada din partea Sinn Féin, care acum nu poate fi prezent aici. Este vorba aici de o petiție absolut necesară pentru ca o pădure fluvială să fie protejată și prezervată. Așa cum a arătat petiționarul și Comisia a confirmat această zonă este unică în Europa. Din păcate, ea este amenințată în ziua de astăzi, deși este vorba de un spațiu protejat de directi- directiva habitatelor, care din punctul nostru de vedere nu este implementat așa cum trebuie în acest caz. Domnul Corcoran a explicat uh, în detaliu care sunt amenințările uh, asupra acestui spațiu. De aceea GUE Angel dorește ca petiția să rămână deschisă și aș vrea să cer comisiei să fie atentă la articolul 6, alineatele 2 și 3 din directiva habitatelor și anume sarcini necesare pentru a ține cont de interesele de conservare a spațiilor naturale. Și, pe de altă parte, cred că acest dosar ar trebui să fie transmis Comisiei ENVI. Uh, sunt membru de altfel și acolo și, așa cum uh, spunea și reprezentantul Comisiei Europene, mai sunt încă multe de făcut, mai sunt informații de primit și Tocmai de aceea noi considerăm că dosarul trebuie să rămână deschis. Este vorba de o zonă foarte uh, specială și orice îndoială pe care am putea o avea ar trebui să fie rezolvată înainte de a închide dosarul. Mulțumesc! Iarec, te rog. Da, e clar că petiția trebuie să rămână deschisă. Și este încurajator ce am auzit din partea reprezentantului Comisiei. Se pare că s-au făcut ceva progrese în acest domeniu. Însă e nevoie de mai multe evaluări. Deci, până când lucrurile nu se vor lămuri, ar trebui să rămânem atenți și să menținem petiția deschisă. Domnul Teri Cabras, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. După toate aceste intervenții am aflat două lucruri. În primul rând că s-au făcut progrese în această dezbatere în curs și, pe de altă parte, e nevoie de o evaluare corectă. Dacă punem semnul plus între cele două, asta mă face să consider că petiția trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc! Eleonora. Si, grazie. Ce... Mulțumesc. Sunt și eu de acord să rămână această petiție deschisă deoarece mi se pare că aici este exemplul unei strategii folosite pentru marile proiecte și anume să le uh, împărțim uh, în mai multe bucăți ca să poată să fie aprobate cu mai multă ușurință. De aceea doresc ca petiția să rămână deschisă și să ne ocupăm de ea cu toată atenția, deoarece nu putem să acceptăm asemenea strategii îndeopște când avem asemenea uh, situri naturale pe care trebuie să le protejăm. Now, Mr. Mr. Corcoran, please. Domnule Corcoran, vă rog, aveți cuvântul. Da, doamnă președinte, mă bucur să aud astfel de comentarii de susținere. Pentru că în calitate de individ e greu să faci progrese într-o astfel de chestiune, chiar și atunci când uh, am luat avionul ca să vin încoace, am văzut cum mașinile, echipamentul intra acolo pentru a excava deja în, în zonă și nu puteam să iau legătura cu nimeni când încerci să iei legătura cu autoritățile, nimeni nu e disponibil, nu știu dacă intenționat sau nu, dar oricum poate există motive birocratice, dar mi-e teamă, sunt foarte îngrijorat, mi-e teamă că această petiție să nu fie închisă și uh, poate că peste 2 ani mă voi întoarce din nou aici în fața dumneavoastră să vă rog să mă ajutați pentru a proteja această comoară europeană. Doamnă președintă, mă scuzați, dar vreau și eu să știu cine reprezintă cine. Dumneavoastră, deci sunteți un cetățean de rând și ați venit aici în această calitate de persoană fizică, fără niciun fel de susținere din partea nimănui, e extraordinar. Da, trebuie să vă spun, uh, înainte de barajul uh, uh, hidrologic care, hidroelectric care a fost construit acolo, delta aceasta, pădurea aceasta, uh, era locul unde um, am crescut de copil, eu cu familia mea. După aceea am fost uh, relocați când a venit proiectul barajului. Și uh, pentru mine a fost uh, nevoie să merg la școală ca să înțeleg ce însemna de fapt uh, acest spațiu. Uh, cât de important era să-l protejăm. Și este o adevărată onoare pentru mine astăzi, uh, ca un ultim reprezentant al acelei comunități care a trăit acolo, să vin aici să vă rog în numele strămoșilor mei să protejăm acest sit și aceasta, bineînțeles, uh, cu binecuvântarea, ca să zic așa, a directivei habitatelor. Și pot să plec de aici doar spunând trăiască democrația și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you very much. And... Mulțumesc foarte mult. Iată, un scenariu ideal pentru a încheia dezbaterea la o petiție. Cu toții suntem de acord să menținem petiția deschisă și să cerem Comisiei să continue dialogul cu autoritățile irlandeze și să vină din nou în fața Comisiei noastre pentru a ne prezenta situația și aș pune și un termen nu știu dacă am putea spune 12 luni, e o adevărată nebunie, dar poate înainte de vacanța de vară sper să aveți timpul necesar, nu vreau să vă fac uh, niciun fel de presiune, dar să nu așteptați nici prea mult pentru a veni aici în fața dumneavoastră, în fața noastră. Și am dorit dacă se poate să avem un răspuns în scris și bineînțeles că e posibil. Vă mulțumesc încă o dată și numai bine acum când vă întoarceți înapoi în Irlanda. Și dacă îmi permiteți, v-aș da și un mic sfat, pentru că există o carte fantastică, Bărbatul care a plantat copaci, o carte care a fost scrisă de un autor francez foarte bun în anii 50 și vreau să vă spun că dumneavoastră uh, practic mă face să mă gândesc la acea, să mă gândesc la acea persoană. Vă urez numai bine și să vă întoarceți acasă cu bine. Mulțumesc! And colleagues, you know what, that concludes the... Dragi colegi, încheiem uh, lucrările pe ziua de astăzi. Unii dintre dumneavoastră ați uh, rămas uh, pe poziții, ați rezistat, am rezistat de la 9 dimineața până acum, împreună, iar următoarea ședință va fi în octombrie, deci peste o lună, pe 10 octombrie. Deci, în continuare la lucru și ne vedem săptămâna viitoare la Strasburg.